conformă cu regulamentul. Urmează acum raportul Guerreiro privind politica comună în domeniul pescuitului și o abordare sistematică. Vă rog, aveți cuvântul pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, comunicarea Comisiei, având în vedere diversitatea problemelor de care se ocupă, se încadrează într-o eventuală reformă calificării pescuitului, care trebuie realizată până în 2012. Raportul Parlamentului European pune în uh, lumina reflectoarelor o serie de aspecte care ni se par nouă importante în cadrul acestei dezbateri. Bineînțeles, pescuitul e important pentru a garanta alimentarea și supraviețuirea oamenilor și aici trebuie subliniată importanța pescuitului în apele zonei economice exclusive a fiecărui stat memb- membru pentru a garanta acestea independența, suveranitatea, mai ales la nivel alimentar trebuie promovat uh, dezvoltarea durabilă a sectorului de pescuit și uh, să ținem cont de aspectul uh, social și economic al punerii în practică a uh, acestuia. Trebuie să ne gândim la aprovizionarea cu pești și ameliorarea condițiilor de viață ale pescarilor. Acestea sunt obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, politică ce trebuie, nu trebuie să fie subordonată niciunei alte politici comunitare. Politica în domeniul pescuitului nu trebuie să uh, fie doar o politică în avantajul mediului înconjurător, mediului maritim, ci uh, are misiunea esențială de a controla efortul total de pescuit pentru a uh, garanta totalul capturilor admise. Trebuie să se plece la conceptul de interdependență între comunitatea de pescar și echilibrul ecosistemului și mai ales recunoscându-se uh, caracterul specific și important al pescuitului de coastă și al pescuitului artizanal. Uh, o abordare ecosistemică față de mediul maritim implică în mod necesar o intervenție multidisciplinară și intersectorială și măsuri interconectate. Măsuri care trebuie aplicate în sectorul pescuitului, dar care au impact și asupra sectorului maritim. Așadar, trebuie să respingem orice evaluare bazată pe uh, programe um, care nu intră în detaliu și trebuie să uh, respectăm doar cunoștințele științifice verificate. Trebuie să reamintim că există diferențe uh, mari între diversele um, ecosisteme maritime și atunci flotele trebuie să se adapteze la fiecare ecosistem. Pentru asta este nevoie de intervenții de pescuit specifice și, dacă e necesar, uh, compensații, despăgubiri uh, pentru consecințele socioeconomice uh, care vor afecta viețile pescarilor pentru a garanta și a menține suveranitatea comunităților locale uh, și controlul lor asupra activității proprii de pescuit, trebuie să asigurăm suveranitatea statelor naționale la distanță de 12 mile maritime, ce corespundă zonei exclusive de pescuit și care fac parte din zona economică exclusivă. Așadar, ne opunem unui sistem de cote individuale transferabile, cu, uh, pentru, pentru că vrem menținerea controlului uh, uh, pe scalelor asupra propriei activități. Dar credem că nu este bine să optăm asupra, pentru o politică ce stimulează în mod nediferențiat mm, dezafectarea embarcațiilor independent de resursele halieutice locale și de pactul socioeconomic al pescuitului asupra țării în chestiune. În concluzie, vă reamintesc faptul că uh, o politică comună în domeniul pescuitului nu trebuie să gestioneze doar activitatea legată de pescuit, ci trebuie să aibă un efect și asupra prețurilor de primă vânzare care sunt influențate de prețul carburantului, bineînțeles. Mulțumesc, care cuvântul, doamna comisar. Comisia salută acest raport, domnule președinte, și de asemenea este de acord cu această abordare în legătură cu ecosistemele. Unul dintre principalele mesaje transmise în comunicarea sa de către Comisie este că, deși exploatările piscicole depind de niște ecosisteme marine sănătoase, gestionarea acestei politici de pescuite nu pot să preia acest rol în totalitate. Niște sisteme marine, ecosisteme, nu pot fi protejate decât dacă avem o politică la care să participe toate sectoarele care au un efect asupra acestor ecosisteme. Din acest motiv, consideră că politica maritimă și, de asemenea, pilonul său de mediu, și anume directiva privind strategia marină, se consideră așadar că acesta este un element esențial pentru a implementa această abordare pe bază de ecosisteme. Acest lucru poate să liniștească domeniul exploatărilor piscicole, astfel încât toate efectele asupra ecosistemelor umane și marine nu vor fi atât de mari, pentru că nu toate abordările sunt coerente. De asemenea, acesta este și mesajul uh, pe care îl transmite raportul și uh, salutăm acordul în acest sens. Dați-mi voie să subliniez că acest lucru nu înseamnă că o politică se subordonează altea și că prin această abordare se stabilește o ierarhie, spre exemplu, între directiva privind strategia marină și, pe de altă parte, politica comună de pescuit. Strategia și directiva privind strategia marină este un instrument util astfel încât putem proteja resursele piscicole pe viitor și politica comună de pescuit va contribui în sensul că va crea măsuri de gestionare necesare pentru a susține susține obiectivele pentru niște obiective și ecosisteme marine sănătoase. Așa cum scrie și în raport, uh, acoperirea nevoilor de alimentare, protejarea acestui domeniu de activitate al pescuitului, precum și protejarea durabilității ecosistemelor marine, nu sunt niște obiective care să nu meargă bine împreună, ba din potrivă. Pe termen lung există o sinergie între aceste obiective iar raportul vizează o serie de chestiuni care țin tocmai de instrumentele care vor fi folosite pe viitor. E vorba de o serie de întrebări importante și pertinente pe care le adresăm în această dezbatere în legătură cu reforma politicii comune de pescuit. De aceea dați-mi voie să nu fac niciun fel de comentariu punctual în legătură cu această problemă, dar dați-mi voie în același timp să subliniez că există o serie de aspecte unde nu suntem de acord se arată că acei pescari afectați de aceste măsuri de protejare a ecosistemelor ar trebui să fie, într-un fel, subvenționați, să primească anumite compensații. Noi nu considerăm că subvențiile directe reprezintă o soluție, ci noi considerăm că trebuie să susținem susținem uh, acest domeniu de activitate pentru a face față fermelor economice și să asigurăm și să permitem comunităților costiere să poată să întreprindă și alte activități economice. Se arată de asemenea că dacă ne gândim la acvacultură ca un instrument de refacere a stocurilor, aceasta ar fi o modalitate, deși e o variantă pentru anumite cazuri punctuale, noi nu considerăm că aceasta ar fi o soluție de adoptat în general stocurile de pești trebuie să fie regenerate, da, gândindu-ne la impactul uman asupra ecosistemelor marine, inclusiv să ne gândim la impactul um, exploatărilor piscicole și nu numai. Așa încât vom reveni la o dezbatere mai în detaliu în legătură cu instrumentele privind gestionarea acestei politici de, de pescuit în contextul unei dezbateri și de uh, crearea unei reforme a politicii comune de construit, pornind de la publicarea unei cărți verzi în luna aprilie. Între timp, aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul acordat abordării noastre, așa cum apare în acest raport. Mulțumesc! Um Trecem acum la ultimul raport. E vorba de tratament egal pentru bărbați și femei. E vorba de punerea în aplicare a